Cu aceasta putem să trecem la intervențiile de un minut și aș dori să încep prin a da cuvântul doamnei OPEC. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De anul nou, în mai multe spații publice din Germania, în mai multe orașe, câteva sute de migranți au atacat anumiți cetățeni, i-au hărțuit, Uh, au furat obiecte de la ei, a fost o acțiune organizată. Poliția și presa liberală au moșamalizat zile întregi acest fapt, nu au vorbit despre nimic, au încercat să uh, țină secret identitatea torționarilor. E inacceptabil în Europa așa ceva. Nu e bine să se întâmple asta. Regulile se aplică tuturor. Statul de drept trebuie să apere valorile comune europene. Că e vorba de migranți, de europeni, nu contează. Dacă oamenii nu respectă legea, atunci să suporte consecințele. Ori consecințele sunt grave în acest caz. Responsabilitatea făptașilor trebuie să fie recunoscută și noi trebuie să luăm măsuri. Și dacă măsurile potrivite ar fi fost luate, am fi putut preîntâmpina aceste uh, infracțiuni. Poliția a fost de față. De ce n-a putut controla situația? De ce Poate că nu a îndrăznit să oprească aceste evenimente? Eu nu cred că este acceptabil ce s-a întâmplat și nu putem să tăcem. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Denci. publică românească, precum și presa din România, și-au exprimat în mod repetat îngrijorarea în ultimele luni cu privire la soarta familiei Bodnariu, al cărei copii au fost luați de la părinți de către serviciile de protecție specializate din Norvegia motivele deciziei autorităților norvegiene sunt neclare până la acest moment nu există informații oficiale privind motivația acestei acțiuni. lipsa de informații vine din lipsa de transparență a autorităților norvegiene care nu oferă datele solicitate nici presei și nici familiei bodnariu deși norvegia nu este stat membru al uniunii marius botnariul tatăl copiilor este cetățean al uniunii europene și consider că este important ca acesta și familia sa să fie protejați de normele și instituțiile europene dincolo de eforturile pe care le fac autoritățile din românia fac și aici apel către colegii eurodeputați să sprijine solicitările adresate de noi pentru o implicare directă a reprezentanților instituțiilor europene în clarificarea acestei situații în beneficiul celor cinci copii ai familiei Bodnariu. mulțumesc. mulțumesc două instituții europene au decis să pună uh, Polonia sub observație pentru încălcarea principiilor europene. Regulile interne au fost uh, folosite drept context juridic, deși nu s-a ținut cost uh, de niciun fel de legislația subsidiară. Mi se pare că aici se aplică standarde duble față de diverse state membre și vis-a-vis -vis de diverse guverne din uh, Polonia în ceea ce privește același subiect. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Iacovici. Postavljanje žilet žice. Mulțumesc. A fost ridicat uh, Um, între Slovenia și Croația un gard de sârmă ghimpat, ghimpată care a trezit uh, mari îngrijorări. Protestatarii au jucat volei peste acest gard de sârbă, sârmă ghimpată, uh, însă el a fost ridicat în regiuni în care nimeni nu se aștepta la migranți. Este strigător la cer, lipsit de răspundere, uh, față de Croația, față de Slovenia, dar și față de Uniunea Europeană. Același gard de sârmă ghimpată este un mar pentru locuitori din zona de frontieră și de aceea noi vrem cu orice preț ca Uniunea Europeană să ceară imediat înlăturarea acestuia. E o amenințare directă la siguranța cetățenilor noștri. Da da Mulțumesc în ce privește propaganda legată de Uniunea Bancară în Portugalia. Avem un nou scandal uh, bancar cu capacitatea intrinsecă a sistemului de supraveghere de a ține lucrurile sub control. După cum spuneam acum câteva momente, e o adevărată crimă economică cu milioane de euro din banii publici investiți în banca aceasta, începând cu 2013, iar acum statul portughez finanțează cu 2,5 miliarde de euro bancă străină pentru achiziția băncii Banif pentru a-și mări prezența pe piața națională. Statul este oarecum uh, deponentul prejudiciilor și mutualizează riscurile, iar Santander uh, reușește să iasă destul de bine din această situație și e o supunere la interese private. Trebuie cu adevărat să ne punem întrebări legate de responsabilitatea Comisiei Europene. Vom adresa o întrebare scrisă Comisiei Europene și sperăm să primim un răspuns rapid. Mulțumim, domnul Sebastian domnule președinte Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Compania Volkswagen a trișat în ceea ce privește dispozitivele de măsurare a emisiilor. Este unul din cele mai mari scandaluri din istoria europeană. Este un atac la adresa mediului și a sănătății publice. Și este o înșelătorie la adresa Uh, consumatorilor care vor să cumpere o mașină modernă. Doar în Spania, 5.000 de vehicule um, care aveau acest soft au fost vândute și sumele pierdute de administrație nu au fost încă calculate, dar cred că vorbim de mai multe milioane. Atunci când vorbim despre Catalonia, avem niște fabrici uh, Volkswagen acolo și care au primit ajutoare de stat, practic, de la noi. Și vorbim, uh, până la urmă, de cetățeni care uh, suferă din cauza tăierilor bugetare și noi dăm bani unei companii care trișează. Deci trebuie să ne asigurăm că fiecare își uh, îndeplinește răspunderea, pentru că ține de credibilitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mart. doamnelor și domnilor când republica cehă a aderat la uniunea europeană mulți din conaționalii mei au crezut că se va reduce corupția democrația va fi consolidată va exista prosperitate. Astăzi toată lumea își dă seama că au fost niște speranțe deșarte. Toată lumea din Republica Cehă vede că fondurile europene au sporit, de fapt, corupția. Și la chestiunea migrației s-a arătat, prin votul împotriva Croației, natura nedemocratică a Uniunii Europene, cu o izolare a Comisiei Europene față de ceea ce cred și gândesc oamenii din Republica Cehă. Mai mult decât atât. Vedem acum că nu funcționează decizia cu cotele. Parlamentul European a fost dat la o parte pe motiv că e urgent totul și că trebuie luat o decizie. Comisia Europeană însă n-a putut face nimic. Și e bine că s-a întâmplat asta. Mulți cetățeni vor Brexit în Regatul și nu mă surprinde asta. Mulțumesc foarte mult, domnul Borghezio. Domnule președinte, în Italia după falimentul a patru bănci locale, Mii de întreprinderi au adresat o petiție Parlamentului European și atrag atenția președintului Parlamentului European Trebuie să presăm guvernul italian să desfăgubească victimele acestei fraude. Oamenii și-au investit toate economiile. Regina D'Angelo s-a sinucis între timp într-un context dramatic și deci a existat oameni, mii și mii de oameni care au fost trași pe soară, trebuie despăgubiți integral. Aceste produse erau vândute ca fiind titluri de valoare sigure, ceea ce nu era cazul. Acum sunt anchete în derulare și sunt uh, oameni de, lipsiți de scrupule. E nevoie ca Parlamentul European să examineze această petiție care a fost adresată. Având în vedere prima victimă despre care tocmai v-am spus, domnul Sadenopoulos. Intervenție fără microfon. Micro, please. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αναλαμβάνει. Guvernul din Grecia face o treabă murdară pentru că implementează niște condiții îngrozitoare pentru a-i satisface pe capitaliști și distruge sistemul de securitate socială și ia practic responsabilitatea din mâna guvernului. Nimeni nu ignoră faptul că tinerii, femeile care sunt prinși în contracte flexibile sau în șomaj vor ajunge în pragul sărăciei la o vârstă foarte uh, fragedă. Fondurile pentru securitate socială sunt la un pas de colaps și cu suveranitatea la fel va, vom vedea că situația se va înrăutăți. Guvernul ce, uh, caută legitimizare pentru acțiunile sale. Dar noi, ca popor și ca aleși ai poporului, respingem aceste politici ale guvernului și vom face tot posibilul pentru a lupta împotriva lor. Mulțumesc, domnul Stefanec. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Politica de impozitare influențează spațiul de creare a locurilor de muncă. Eu cred că suveranitatea impozitelor și concurența la nivelul impozitelor în Uniunea Europeană reprezintă soluția cea mai bună. Însă, la nivelul standardizării putem să facem mult mai mult, cu înregistrarea unică a TVA-ului, de exemplu. Această legislație nu doar că ar spori comerțul electronic, dar ar ajuta IMM-urile foarte mult. Trebuie să sprijinim la nivel european astfel de demersuri, să simplificăm lucrurile din punct de vedere administrativ și să utilizăm uh, exhaustiv piața unică. Cred că unificarea TVA-ului, de exemplu, cu crearea unei companii europene cu adevărat ar reprezenta un uh, lucru benefic pentru toți cei care încep o afacere și pentru toți cetățenii noștri până la urmă. Mulțumesc. Domnul Buda doamna președinte în țara mea familia este foarte importantă și tradițional copiii și părinții rămân o familie unită și după ce copiii își fac propria familie. un studiu recent făcut în marea britanie arată că țara în care copiii sunt cei mai fericiți este românia norvegia clasându se pe locul. șase cazul familiei bodnariu și al altor familii nu numai aceasta a făcut înconjurul lumii datorită modului în care autoritățile norvegiene au înțeles să scoată copiii din familia bodnariu și din celelalte aceste familii. părinții nu au primit niciun avertisment și nu s a respectat procedura de supraveghere fără a scoate uh, în primul rând copiii din uh, rândul familiei. drepturile copilului sunt reglementate în detaliu în carta drepturilor uh, drepturilor fundamentale interesul superior al copilului trebuie să primeze în toate acțiunile referitoare la copii. românia și norvegia sunt state semnatare ale convenției onu cu privire la drepturile copilului și aceste drepturi trebuie respectate. mă întreb ce facem noi să ne apărăm cetățenii europeni care trăiesc în afara uniunii europene? vreau să întreb putem să fim o europă unită? poate parlamentul european comisia europeană comisarul pe probleme să uh, intervină pentru a întregi sunt mamă și nu pot să accept că pot fi copiii iubiți mai mult decât părinții naturali oricine ar fi autoritățile. doamnă albiol mulțumesc. mâine începe procesul împotriva fotografului Raul Capino, Ministerul Public, cere pedepsa cu închisoarea. E o persecuție a statului spaniol împotriva mass media și a ziariștilor cu atitudine critică, aceeași represiune de care suferă militant social și sindicali și o atingere a drepturilor informare și a libertății presei care se adaugă atacul împotriva libertății de demonstrație, libertății de exprimare cu legea care s-a aprobat. Acest fotograf trebuie condamnat pentru că a arătat reprimarea polițienească din Spania, o reprimare brutală care încerca să pună căluși demonstrațiilor. Raul Capini e judecat pentru că a publicat fotografii cum e cea de aici. Porque informar no es delito. Pentru că să informezi nu e o infracțiune, fără fotografii nu vezi nimic. Cerem să se pună capăt persecuției și reprimării împotriva celor care denunță reprimarea. Mulțumim. Domnul Soltes. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să răspund domnului Iacovcici. Nu apreciez deloc gardul de sârmă ghimpată și am fost pe Valea Râului Colpa și am văzut ce daune au rezultat în urma ridicării acestui uh, gard de sârmă ghimpată. Slovenia nu a ridicat acest gard pentru că a vrut, a trebuit pentru a proteja frontiera externă a Uniunii Europene. Sigur că există un efect de domino, e acest risc, iar uh, Ministerul de Afaceri Externe croat a spus că și în alte țări din Balcani poate să apară un gard similar, pentru că migranții folosesc această rută. Mulțumesc. Domnul Barton. Mulțumesc. Am avut corespondență lungă cu alegătorii în ceea ce privește amendamentul privind directiva armelor de foc, uh, mai ales de la muzeele uh, Armatei Naționale sau uh, altele. Aceste mm, amendamente ar cere muzeelor să-și distrugă exponatele și ar împiedica să mai cumpere și alte arme ulterioare. Este o reacție pripită la masacrul din Paris, ci câte crime s-au comis cu arme uh, vechi. Uh, este nevoie de o excepție, o excepție care să se aplice tuturor uh, colecționarilor de uh, arme antice este doar un exemplu în ceea ce privește interesele legitime ale alegătorilor uh, noștri care sunt periclitate de legislația uh, proastă din UE. Uh, Dacă nu le place, atunci îi invit să iasă la arme, metaforic, și să facă campanie pentru ieșirea Regatului Unit din UE. Mulțumesc! Hvala lepa za besedo. Următoarea vorbitoare, doamna Don, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc. Comisia de la Bruxelles a declanșat o anchetă împotriva unor sindicate de agricultori francezi, prin care și FNS bănuiește că ar fi încălcat articolul 101 din tratatul privind funcționarea Uniunii, care interzice subminarea concurenței. Um, se pot aplica amenzi foarte usturătoare. Această inițiativă a Comisiei este aberentă pe plan economic și scandaloasă pe plan uman. În Franța, diversi uh, producători de lapte și agricultori mor de foame din cauza deciziilor catastrofale Uniunii. Sfârșitul cotelor la lapte, embargo rusesc sau crearea unor lucrători detașați la Baku recrutați de abatoarele germane în vara trecută, sindicatele au obținut de la statul francez măsuri de urgență care le-au permis multor crescători să reziste. E inadmisibil ca Comisia Europeană să îi atace pentru acest lucru. Ca monarhia vechiului regim, Uniunea Europeană va fi maturată de mânia poporului francez. În Bretania, revolta a început deja. O revoltă, nu, mai mult decât o revoltă, o revoluție. Mulțumim. Roland. Președintele Comisiei a denunțat chiar aici existența unui fel de-al 29-lea stat al șomerilor. Nu putem admite această realitate. Nu putem tolera ca mii, milioane de tineri să fie șomeri și să nu fie nici la școală. Nu putem accepta să avem mai mult de 10% din tineri uh, care să abandoneze școala. Există un sistem care să faciliteze tranziția între școală și locul de muncă. Ar trebui să funcționeze. În unele state funcționează. Vorbim despre o formare alternativă care implică și parteneri sociali. Pe de altă parte, Erasmus este o reușită veritabilă în ceea ce privește formarea, mobilitatea. Erasmus este un incubator de europeni pentru viitor. Și ar trebui să ne sprijinim pe această reușită pentru a face față provocării șomajului în rândul tinerilor, venind cu un cadru european pentru mobilitate. Pentru că soluțiile există, avem datoria să le punem în practică. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tapardel domnule președinte stimați colegi peste unu șase sute șaizeci de copii au fost luați de lângă părinții lor în norvegia anului. două mii paisprezece între trei și patru copii pe zi sunt separați de părinți pe motive presupuse de rele tratamente. oare câți dintre aceștia sunt copii ai uniunii europene? aduc în fața dumneavoastră un caz care exprimă problema sistemului norvegian de protecție a copilului. familia botnariu și a pierdut cei cinci copii pe motive insuficient motivate și subiective invocate de barnavon fără decizia unei instanțe de judecată fără transparență decizională și fără a respecta prezumția de nevinovăție a părinților cei cinci copii sunt răpiți din sânul familiei. cazul nu este unul izolat este un exemplu de un modus operandi abuziv folosit de autoritățile norvegiene folosesc acest minut pentru a cere implicarea parlamentului european a comisiei europene a tuturor instituțiilor europene și a fiecărui coleg în parte pentru susținerea drepturilor fundamentale ale familiei europene. cetățenia europeană a tuturor imigranților care trec prin astfel de situații cere atenția noastră. uniunea europeană are datoria de a și apăra cetățenii de orice formă de abuz. vă mulțumesc. mulțumim domnul Legitimitatea Uniunii Europene de a fi un honest broker în procesul de pace într-o mijlociu a fost pusă semnul întrebării. Recent am citit un articol din presa israeliană despre un ONG, Bețalem, care uh, face campanie în numele palestinienilor. Se spune că a creat o agenție falsă în a acap- pentru a-i acapara pe palestinieni și a-i prosti să-și vândă terenul israelienilor. După care, Um, iau legătura cu serviciile secrete pentru a-i uh, ataca pe acești oameni. Este incomprehensibil. Acest ONG primește fonduri europene, ceea ce este regretabil. A primit 30.000 de euro anul trecut uh, de la fondul European Endowment for Democracy, uh, de care se ocupă Elmar Brock, cu alți 9 eurodeputați. Mă întreb, câți alți bani europeni sunt canalizați astfel, fără control parlamentar? Domnule președinte, să știți că Uniunea Europeană are, e pătată de sânge. Yes. Mulțumesc. Domnul Buda. Da, domnul președinte mulțumesc. parlamentul și instituțiile europene trebuie să garanteze securitatea cetățenilor din uniunea europeană apreciind astfel că acestea nu pot rămâne pasive în fața sistemului norvegian de protecție a copilului. prin acest sistem se dezintegrează familiile care îndrăznesc să și crească copiii potrivit propriilor valori morale. astfel a crede în dumnezeu constituie un delict de opinie care trebuie pedepsit prin scoaterea copiilor din familiile lor. acesta este și cazul familiei bondaliu de la care au fost luați cei cinci copii dintre care unul de trei luni care se afla în perioada de alăptare. întreruperea bruscă a acesteia îi va afecta grav și iremediabil creșterea și dezvoltarea. există astăzi peste trei zero de copii ai căror părinți își caută dreptatea într un sistem juridic complex inclusiv la cedo iar atunci când o găsesc statul norvegian refuză de multe ori să o recunoască din motive greu de înțeles. consider așadar că la nivelul uniunii europene trebuie găsite mecanisme prin care autoritățile norvegiene să fie determinate să politica în acest domeniu. mulțumesc. mulțumesc domnul domnule președinte. Aș vrea să vă atrag atenția asupra incendiilor groaznice din decembrie din nordul Spaniei, mai ales din uh, circumscripția mea, Asturias. 453 de incendii în total, mare parte provocate de către om în noaptea de uh, în, într-o noapte din decembrie a fost uh, cu impact major asupra întregii regiuni, vă puteți da seama. Și dacă ne uităm la situația din plan local, vedem care sunt consecințele. Nu vreau să mă axez acum pe un anumit loc. Vreau să vă spun că întreaga regiune a fost afectată de sute de incendii, mare parte cauzate de către om. Încercăm să găsim căi pentru a oferi compensații oamenilor. Să știți că au fost distruse case, terenuri, ferme. Este foarte important să facem ceva și la nivel european. Parlamentul European, sper eu, va face tot ce va sta în putință pentru a oferi compensații celor care au suferit din cauza acestor incendii din Asturias. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Tom. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și colega Galpers, vreau să mă refer la modul în care am asistat la această violență inacceptabilă recentă în Europa. Nu e nicio scuză. Sunt dezamăgită, sunt întristată când citesc pe forumuri sociale că unii aprobă astfel de acte de violență împotriva femeilor și copiilor. În unele state membre ale Uniunii, autoritățile au introdus cursuri speciale ca să educe pe migranți în legătură cu cultura europeană. Desigur, salut aceste inițiative, dar e nevoie de eforturi suplimentare, o integrare cuprinzătoare. Și un element e foarte important ca cei care vin pe teritoriul nostru să primească toată asistența pe care o putem da, însă în același timp să ne așteptăm de la ei să respecte cultura, obiceiurile noastre și, desigur, să nu permitem violență pe teritoriul. Mulțumesc, domnul Bușoan. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, stimați colegi, i-ați ascultat pe colegii mei. Suntem cu toții, opinia publică din România, scandalizați de cazurile celor șapte familii de români, cel mai cunoscut fiind cazul familiei Bodnariu, tatăl român, mama norvegiană, ai căror cinci copii au fost luați din familie de serviciu de protecție a copilului fără o hotărâre judecătorească printr o interpretare abuzivă a ceea ce ar fi interesul superior al copilului și printr o acțiune disproporționată față de situația în fapt încălcând principiile convenției internaționale privind drepturile copilului. nu este prima dată când se întâmplă norvegia fiind deja condamnată la cedo pentru cazuri asemănătoare. sper ca opinia publică din statele și capitalele europene să se sensibilizeze și să reacționeze și cer implicarea instituțiilor europene a comisiei europene și în special a serviciului european de acțiune externă pentru a remedia aceste situații și pentru a convinge autoritățile norvegiene să îmbunătățească cadrul legislativ pentru ca asemenea cazuri să nu mai existe pe viitor. vă mulțumesc mult. Mulțumesc. Domnul Gambuș. Bună, gracias, președinte. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, autoritățile spaniole au decis unilateral recent să pună în pericol mai bine de 500 de specii de păsări și pești și, uh, practic, 200.000 de persoane din cauza situației economice a acestora. Este un afront față de Comisia Europeană, care, în repetate rânduri, a menționat problemele cu care se confruntă autoritățile spaniole în ceea ce privește implementarea um, cadrului. Este vorba de o acțiune premeditată, iar guvernul spaniol nu respectă condițiile pentru respectarea pentru regiunile protejate, mă scuzați. Ar trebui ca aceste proiecte să fie retrimise către guvernul spaniol. După cum am spus, e pus în pericol nu doar supraviețuirea unui ecosistem, ci viața de zi cu zi a sute de mii de cetățeni. E vital să acționăm. Mulțumesc. Zaborska. Doamna Zaborska are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș vrea să-mi exprim solidaritatea cu femeile care au uh, trăit uh, amenințări, violențe și hărțuire în Germania, la Köln. Nu putem tolera așa ceva în Europa. Trebuie să apărăm demnitatea fiecarei femei. Iată de ce. E mai puțin important dacă atacatorii erau imigranți sau cetățeni europeni. Important este ca comportamentul lor să nu poată fi justificat. Nu trebuie să utilizăm uh, <clears throat> standarde duble când judecăm astfel de infracțiuni. Evenimentele de la Köln au arătat că ne confruntăm cu probleme grave, trebuie să le tratăm cu seriozitate, dar să nu ne pripim când facem judecăți pe baza unor prejudecăți. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Sesiunea următoare se va ține mâine dimineață de la ora 9 până la ora 23. Ordinea de zi publicată pe site-ul internet al Parlamentului European. Ședința de azi se suspendă. Aș vrea să le mulțumesc tuturor interpreților care